Vamos a comenzar la, la sesión de esta mañana. Începem sesiunea din această dimineață. Avem alături de noi pe domnul Silvio Gonzato și îmi cer scuze, nu știu cum vă cheamă, domnul, Alexand- domnul Alexandrini de la CAE. Domnul Gonzato trebuie să ne părăsească rapid, voi sări peste prezentare, însă știți că suntem aici pentru a schimba puncte de vedere în legătură cu noul plan de acțiune al Uniunii Europene pentru drepturile omului și pentru democrație. Așadar, fără, mai, fără alte prezentării dau cuvântul domnului Gonzato, care este întotdeauna la dispoziția noastră și cu care colaborăm extrem de bine. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc că m-ați invitat aici pentru a vă prezenta comunicarea comună care prezintă propunerea înaltului reprezentant și a Comisiei pentru un plan de acțiune. Nu cred că trebuie să vă prezint contextul acestui plan de acțiune. Acesta înlocuiește planul de acțiune care a expirat la sfârșitul anului 2014, care făcea parte din pachetul pentru drepturile omului pe care l-a susținut, susținut foarte mult Parlamentul European și care uh, includea cadrul strategic pentru drepturile omului și pentru democrație și s-a uh, decis uh, înființarea mandatului, postului de reprezentant al Uniunii Europene, reprezentant special al Uniunii Europene. Când am ajuns la SEAE, uh, prima mea preocupare a fost să mă asigur că există o, o, mm, uh, un sentiment de um, proprietate ale acestui plan de acțiune în cadrul tuturor partenerilor noștri și am lucrat cu Direcția Generală DEFCO pentru a evalua uh, Um, gradul în care au fost atinse obiectivele pe care ne le-am stabilit și să tragem anumite învățăminte din planul de acțiune anterior. Una dintre lecțiile, uh, unul dintre învățăminte a fost că uh, planul trebuie să fie mai uh, focalizat și mai precis și că este nevoie de obiective mai concrete și mai strategice care să corespundă cu mandatul actualei comisie, deci, deci să fie pe o perioadă mai lungă. Evaluarea pe termen mediu a fost, uh, sau evaluarea la jumătate de mandat a fost foarte importantă pentru noi pentru că asigură anumite ajustări și coordonări Uh, cu instrumentele financiare externe care vor fi revizuite în 2017, pentru că multe dintre obiectivele noastre nu sunt doar de ordin politic, ci implică fonduri. Înseamnă canalizarea acestor finanțe într-o anumită direcție. Această evaluare a fost în, um, făcută cu serviciile Comisiei și cu Direcția Generală DEFCO și pe baza acestei evaluări am identificat o nouă structură și obiective pe care doream să le urmărim sub diverse rubrici alături de alte direcții generale ale Comisiei Europene. Am încercat pe cât posibil să implicăm și ceilalți actori, Parlamentul, unde am venit să vă prezint abordarea noastră în statul, statele membre și, bineînțeles, societatea civilă. Uh, Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic și Social și alte uh, alți actori implicați. Însă, în același timp, ar trebui să respectăm dorința Comisiei pentru a ne asigura că inițiativa va fi a Comisiei și a unui reprezentant a trebuit să publicăm această propunere și ulterior să facem consultarea propriu-zisă. În momentul de față vă consultăm pe dumneavoastră, consultăm statele membre și urmăm și consultările cu societatea civilă. Obiectivul nostru este să adoptăm acest plan de acțiune cu concluziile Consiliului înainte de vară. Care sunt noile caracteristicile acestui plan de acțiune. Începe de la observația că uh, uh, trăim într-un mediu din ce în ce mai problematic. Aceste provocări sunt uh, bilaterale și multilaterale. Cu toate că am a, a avut rezultate bune la ultimele sesiuni, partenerii noștri sunt, au poziții din ce în ce mai Uh, problematice. Uh, se pune sub semnul întrebării universalitatea drepturilor omului, uh, numele relativității culturale, se auze, auzim din ce în ce mai mult că da, dar în țara noastră avem alte tradiții, există și noi actori globali care au o abordare diferită uh, atunci când uh, drept, când trebuie să se ia o decizie în legătură cu drepturile omului, există noi actori care nu sunt statali, ceea ce reprezintă provocări noi. Există o serie de măsuri care sunt adoptate în urma, ca cu, folosind pretextul luptei împotriva terorismului și credibilitatea noastră ca susținător al drepturilor omului este chestionată, uh, de exemplu, datorită uh, a ceea ce se întâmplă în Mediterană. Toate aceste probleme încercăm să le rezolvăm prin noul plan de acțiune. Cu acest nou plan de acțiune vrem să vedem cum putem ca acțiunile noastre să fie mai eficiente, Planul anterior a avut meritul de a introduce o serie de instrumente, uh, orientări, de exemplu, și felul în care organizăm dialogul pe drepturile omului, însă acum trebuie să ne asigurăm că va exista o mai bună interacțiune între instrumentele pe care le deținem, fie diplomatice, fie financiare și de asemenea la nivel bilateral sau multilateral. Pe această bază am identificat cinci domenii de acțiune pe care le aveți în fața dumneavoastră. Una dintre ele, un domeniu este cel care vrea să consolideze sentimentul de apartenență al actorilor locali și dacă vrem să uh, promovăm drepturile omului, trebuie să facem acest lucru din interior, nu din exterior, nu prin presiuni externe putem convinge partenerii noștri să facă mai mult. De aceea am încercat să consolidăm interacțiunea atât cu instituțiile pentru drepturile omului guvernamentale și um, organismele independente electorale și organismele non-guvernamentale um, date fiind provocările cu care se conf- confruntă societatea civilă. Al doilea plan va fi mai problematic pentru că încercăm să identificăm aici provocările principale de ordin tematic care trebuie să fie văzute împreună cu actorii identificați la primul plan. Libertatea de exprimare este cea mai importantă uh, pentru că are o serie de ramificări și uh, Eh, se referă și la libertatea de întrunire, lupta împotriva discriminării, care ia multe forme, eh, însă în special sunt vizate femeile, minoritățile sexuale, copiii și în special minoritățile în general, eh, în special cele religioase. Un alt subiect unde am considerat că trebuie să dăm vizibilitate societății civile este lupta împotriva torturii și relelor tratamente. În lumina provocărilor din ce în ce mai mari pe care, pe care le vedem în state care deja înființaseră un moratoriu și acum reintroduc uh, sau mențin pedepsa cu moartea. După aceea, alt subiect care trebuie să fie dezvoltat mai mult drepturile culturale și economice, pentru că cel puțin experiența noastră este că în ceea ce privește dialogul pentru drepturile omului cu statele terțe, trebuie să găsim portițe de intrare și drepturile economice și sociale sunt de obicei mai ușor de uh, ca punct de începere a dialogului. Uh, putem să începem un dialog, să Uh, le folosim ca un punct de intrare și după aceea să trecem la alte teme. Al treilea plan este asigurarea unei abordări comprehensive în ceea ce privește drepturile omului în răspunsul pe care le acordăm crizelor. Aici uh, lucrurile sunt foarte dificile. Este foarte dificil să găsim un răspuns adecvat la provocările pe care, cu care ne confruntăm, însă este un răspuns pe care nu îl putem uh, evita, dată fiind uh, amploarea crizelor cu care ne confruntăm. Trebuie să punem accentul pe avertizarea timpurie, să ținem cont în instrumentele noastre pe care le dezvoltăm pentru a împiedica crizele, să ținem cont de aceste aspecte în misiunile noastre și avem un capitol mare pentru uh, responsabilitate și sunt sigură, sigur că doamna Barbara Lochbiller va avea mm, propuneri suplimentare acolo. Al patrulea capitol este unul crucial uh, care vrea să rezolve problema credibilității noastre. Aici se vizează coerența Um, coerența externă despre care vorbește domnul Stavros Lambrinidis. Trebuie să găsim uh, punctele focale tematice. Comerțul este un element foarte important, dar și migrația. Deja înainte de erupția crizei uh, în Mediterană, uh, să se identificat acest punct ca fiind unul nevralgic și contraterorismul. Al cincilea capitol vizează eficientizarea culturii drepturilor omului și a democrației. Pe mine, după ce am pregătit câteva luni eh, în dialogul pentru drepturile omului, este că aceste dialoguri nu trebuie să fie segregate, trebuie să fie integrate în diversele canale de comunicare și că ar trebui să avem o oportunitate de a lega aspectele multilaterale și bilaterale. De exemplu, în Tunis, eh, acum câteva zile, am putut să eh, discutăm câteva probleme legate de ultima sesiune a Consiliului Drepturilor Omului. În ciuda relațiilor bune cu Tunisia, existau câteva diferențe. Am avut ocazia să eh, ne, exprim, ne explicăm poziția și la nivelul statului respectiv, nu doar la Geneva Eh, consultarea cu statele membre eh, este în curs. Mâine mm, mă voi deplasa la Stockholm pentru a avea un dialog și statele membre transmit eh, ideile lor ehm, și am primit același mesaj și de la ambasadorii și reprezentanții permanenți. Consultările ne vor da oportunitatea de a introduce preocupările Parlamentului și ale societății civile în uh, aceste capitole. Îmi cer scuze că trebuie să vă părăsesc la 10 fără 10, însă vă stau la dispoziție pentru întrebări. Doamna Lochbiller. Yes, go on. So thank you and thank you also for very good Mulțumesc, uh, doamna președinte, și vă mulțumim pentru prezentarea acestui plan de acțiune cuprinzător. Am citit uh, textul și nu vreau să uh, critic, dar am câteva comentarii de făcut. Uh, a fost foarte bine, după cum ați spus ca noastră, că uh, trebuie identificate prioritățile care trebuie susținute prin angajament politic. Este un plan de acțiune foarte bun, dar uh, credeți că ați lăsat ceva pe din afară? Spuneați că aveați, ați înfruntat uh, dificultăți în realizarea acestui plan. Poate vreți să ne spuneți cum, uh, cum ați definit uh, până la urmă prioritățile dumneavoastră. În acest nou plan de acțiune includeți și angajamente specifice din partea statelor membre. Există o dezbatere pe acest uh, subiect, adică uh, discuții cu statele membre care să se angajeze la un uh, să-și asume anumite angajamente, s-au discutat obligații de raportare, de notificare din partea statelor membre sau cât de departe merg statele membre prin asumarea voluntară a unor astfel de angajamente. Este o chestiune nouă și de aceea ne interesează cum stau lucrurile aici. Uh, de asemenea, sunt uh, foarte multe capitole în care dumneavoastră nu prevedeți niciun fel de calendar, nu vă mai angajați la termene fixe. Vreau să întreb uh, dacă, dacă ați făcut această, dacă această abordare nouă se datorează faptului că nu vreți să repetați greșeli din trecut. Așa, oricum, lucrurile sunt mai greu de monitorizat, să știți. În vechiul plan de acțiune, apoi, exista foarte multe măsuri prevăzute pentru susținerea unor măsuri de democratizare în, în cadrul unor proiecte pilot. Acestea nu mai apar. Doar la punctul 32, dacă nu mă înșel, există o trimitere la aceste programe de consolidare a democrației, de încurajare a actorilor locali. Acum, includeți doar uh, sprijinul pentru instituțiile naționale uh, cu activitate în domeniul drepturilor omului. Dar acest lucru este oricum cuprins în politica noastră comună externă. Salutăm apoi includerea unui angajament uh, pentru susținerea instituțiilor parlamentare și autorităților de combatere a corupției în statele membre. Este foarte bine că acum, în sfârșit, avem și o politică uh, pe tema drepturilor omului în aceste instituții. Însă, îmi dau seama că uh, mai este mult de făcut în ce privește angajamentele pe marginea drepturilor uh, culturale, educaționale și așa mai departe. Aici lucrurile sunt formulate foarte generic. generic. Eh, în ce privește drepturile fundamentale, nu sunt făcute referiri la dreptul la apă curată, apă curentă și așa mai departe. În ce privește acapararea terenurilor, ehm, referințele noastre nu fac decât să includă eh, protecția eh, acelor organizații sau indivizi care se luptă pentru care, se luptă, care luptă împotriva acapării terenurilor, dar nu există o o măsură sau o trimitere directă la acest fenomen în sine. Același lucru uh, trebuie reformulat uh, în termen similar și în ce privește dreptul omului și mediul de afaceri. Responsabilizarea mediului de afaceri este foarte importantă. Pentru că aici apare mereu o, o linie de, de conflict. Vreau să întreb dacă veți invita reprezentanța ai societății civile pentru a monitoriza uh, împreună violările drepturilor uh, omului de către actori uh, corporatiști. Um, ne bucură, pe de altă parte, că invocați aici o măsură de eh, monitorizare a violărilor de drept eh, internațional, drept uman, drepturile omului în plan internațional, dar vreau să întreb dacă v-ați eh, propus să informați Parlamentul în mod regulat despre aceste acțiuni de monitorizare. În ce privește transparența, responsabilizarea în contextul reformelor în justiție, nu ar trebui să uh, formulăm uh, în termen mai ferm uh, acordarea de condiții echitabile și, și asigurarea justiției echitabile pentru victimele ale drepturilor omului, ale violărilor drepturilor omului. Iar, de asemenea, vă întreb dacă e posibil și nu este doar întrebarea mea, este și parlament, eh, întrebarea din partea altor eh, colegi. Dacă credeți că ar fi posibil să includem și o monitorizare a Tribunalului Penal Internațional, eh, noi am dorit să solicităm un, elaborarea unui raport de, de evaluare public care să se transforme într-o acțiune de monitorizare curentă a TPI. La sfârșitul alineatului 21A spuneți că facilitați participarea um, statelor interesante, interesate la uh, TPI. Uh, eu am înțeles că Comisia uh, are acțiuni uh, permanente în această privință, inclusiv uh, cum ar fi monitorizarea Uh, situație cu privire la pedepsa capitală și abolirea acestea. Iar în încheiere spuneți că v-ați dori un angajament cu privire la tranziția în, uh, în domeniul justiției. Vreau să întreb dacă aici uh, există un motiv temenic pentru, un motiv întemeiat pentru întârzierile semnate până acum. De asemenea, cred că ar fi bine, la un moment dat, să apară și un uh, uh, angajament cu privire la uh, uh, o jurisdicție universală în legătură cu încălcările flagrante ale drepturilor omului, inclusiv în țări, țări terțe. Cred că ar trebui să avem un reprezentant uh, european la nivel înalt uh, cu privire la drepturile omului și drept internațional. Poate că așa ceva ar putea fi inclus în programul nostru de acțiune. În ce privește misiunile UE în domeniul politice comune de securitate și apărare, vreau să întreb dacă există preocupări din partea noastră pentru protejarea denunțătorilor, a migranților și altor categorii vulnerabile. Din punct de vedere al drepturilor omului, mi se pare foarte ciudat ce se întâmplă în, în aceste sectoare. Da? Deci există chiar o rezoluție a Consiliului de Securitate care prevede posibilitatea distrugerii navelor cu și embarcațiunilor cu migranți pentru a combate astfel uh, călăuzele și traficul de ființe umane. Atunci, uh, când vorbim însă de migrație, este implicată și politica europeană privind protecția frontierelor în general. Deci, iată care sunt recomandările noastre. Cred că ar trebui să ne mai concentrăm și asupra uh, situației migranților în țările pe care aceștia le tranzitează înspre Europa. Da? Și trebuie să analizăm uh, situația uh, și în contextul uh, procedurilor Frontex. De ce nu există asigurate uh, garanții procedurale pentru aceia care se plâng de um, uh, modul în care sunt uh, tratați de Frontex? Da? Eh, iar în ce privește prioritizarea țărilor în care eh, considerăm că este nevoie de o eh, intervenție deosebită, mă întreb, mă întreb mai întâi cum facem această prioritizare și um, cred că vom elabora mai multe recomandări în cele ce urmează. Uh, angajamentul de a elabora un uh, uh, angajament comun al SAE și Comisiei în legătură cu persoanele apatride până la sfârșitul 2014 a fost o inițiativă lăudabilă um, și știu că și în altul comisariat al ONU pentru refugiați lucrează la treaba aceasta, dar încă n-am văzut rezultate concrete. În ce privește Uh, lupta împotriva terorismului, există deja o poziție comună din partea noastră și putem elabora și mai mult poziția privind utilizarea dronelor. Iar ce privește alineatul 27, cred că uh, aici în privința uh, studiului de impact în legătură cu acordul liber schimb, Eh, ombudsmanul în comunicarea sa din martie a criticat eh, Comisia pentru faptul că nu a efectuat eh, un studiu de impact asupra drepturilor omului cu privire la acest acord de liber schimb. Ar fi bine dacă aceste studii de impact ar fi realizate. Iar acum, în ce privește tortura, spuneați că este una din provocările tematice pentru dumneavoastră Aici, uh, planul de acțiune credem noi că ar putea fi mai ambițios. Clauzele cu privire la drepturile omului, de asemenea, nu sunt uh, suficient de ambițioase uh, sub raportul formulării. Continuați în, veți continua să elaborați um, noi standarde aici și în ce privește sportul și drepturile omului, Uh, vorbeați în prezentarea dumneavoastră de entități nestatale cu care sunteți confruntați. La ce vă gândeați aici? La FIFA sau, sau la ce alte organizații? Pentru că și acestea au un cuvânt de spus și un rol de jucat în ce privește drepturile omului. Mulțumesc. Mulțumesc, că, uh, doamna Lochbiller. Flor? Eh, yes. Gracias. No, no, no, perdón, Valderi, has perdido. Sí, ah. ok. Sí, bueno, yo voy a ser muy breve fi foarte succintă pentru că doamna Lochbiller a spus deja foarte multe lucruri, a parcurs uh, toate temele importante și nu știu dacă domnul Gonzalo va avea, drept, va avea timp să răspunde. Eu aș pune accentul doar pe un aspect care mi se pare substanțial în acest plan și anume importanța acordată credibilității noastre Cred că marea provocare a Uniunii Europene în general și a Serviciului de Acțiune Externe în special este recuperarea credibilității și menținerea acesteia în alte contexte. Uh, credibilitatea în ceea ce privește drepturile omului se obține prin muncă, prin fapte, nu prin vorbe și uh, aici este vorba de uh, uh, caracterul universal al drepturilor omului. Eu aș pune o întrebare foarte concretă legată de răspunsul Uniunii în fața problemei, nu mai pot să-i spun dramă, tragedie sau uh, gigantica provocare a migrației. Cred că este uh, problema care ne preocupă pe toți și acolo se întâlnesc toate temele, drepturile omului, dezvoltarea, politica externă, diplomația, totul se regăsește în această temă a migrației. Cred că există multe elemente în planul dumneavoastră care abordează uh, migrația, dar eu aș dori să știu care sunt punctele pe care putem să lucrăm în comun la Parlament în mod tripartit, uh, pe drepturile omului, dezvoltare, Avem Comisia Libe și alte comisii, însă în special în ceea ce privește promovarea drepturilor omului. Domnul Panzeri. Nu siamo in fase emendativa, quindi si può stare sul... No, volevo capire questo. Se, se voi pensate... Încerc să înțeleg uh, cum stau lucrurile. Ce părere aveți dumneavoastră? Nu știu acum exact care este mesajul politic, care este filozofia politică, mai ales pe trei planuri specifice. Într-un sens, și noi trebuie să fim văzuți pe componenta politică a acestui document. În document se vede ce s-a făcut în trecut, dar nu, nu știm cum se merge, cum se va merge înainte practic vorbind. Și apoi chestiunea transversalității aici. În textele produse de noi trebuie să ne concentrăm pe dimensiunea practică posibilă în activitatea comisiei când redactăm acest document. Ne gândim că se va discuta și TTIP-ul și ar fi bine să le corelăm. Apoi, când e vorba de funcționarea acestei rețele, nu cred că e funcțională în momentul de față. Când e vorba de noua propunere privind imigrația, considerăm că trebuie să profităm la maxim de prezența delegațiilor de acolo. Federica Mogherini a spus că trebuie să profităm la maximum de prezența delegației noastre din Niger. Dar cum exact am putea face acest lucru? Lucrurile trebuie, trebuie să li se spună pe nume, în detaliu. Și a treia componentă, al treilea plan la care mă refeream, discutam ieri despre Asia Centrală. E vorba de redefinirea noilor criterii de condiționalitate. Cele din trecut nu se ridică la înălțimea așteptării. L-am văzut că nu funcționează. Ar fi posibil ca aceste trei mesaje politice să fie auzite clar în contextul drepturilor omului? Pentru că acestea sunt punctul nodal al politicilor noastre. Ar trebui să ne concentrăm pe acest aspect Dincolo de asta, sigur, Barbara a lucrat foarte bine, analizând o serie de detalii, însă mesajul trebuie să fie clar și răspicat drepturile omului. ¿Vas, vas a intervenir usted, ¿Alguien más? No. um, No, thank you, thank you for, for your contributions. Mulțumesc pentru observațiile și întrebările dumneavoastră. Sunt de acord cu ce a spus domnul Panțeri. E nevoie de un echilibru între cele două. Planul de măsuri e o listă de acțiuni. Și trebuie să le facem relevante și din punct de vedere politic. Faptul că va fi adoptat prin concluziile ale Consiliului ne dă ocazia să oferim să transmită un mesaj politic în momentul respectiv și prin acele concluzii să subliniem filozofia de la baza noului plan de acțiune. Apreciez foarte mult elementele subliniate de dumneavoastră acolo. Însă trec la italiană, acea transversalitate necesitatea unui demers comun. Această comisie e structurată așa pentru că se facă tocmai acest lucru. Suntem în etapa în care structura respectivă urmează a fi testată. Și sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că Serviciul European de Acțiune Externe trebuie să, joacă, să joace un rol în acest sens și să reușească să moduleze, să structureze capacitatea și prezența în diferitele state. Da, pentru asta e nevoie de o cooperare strânsă cu Comisia. Am vorbești de imigrație, sunt experții Comisiei care sunt răspunsători nu ai Serviciului European de Acțiune Externă și de asemenea se face o trimitere și la participarea statelor membre în acest sens. Doamne Lochbiller, multe dintre spusele dumneavoastră sunt deosebit de relevante și utile pentru noi. Și eu am aceeași opinie în materie de drepturi economice, sociale și culturale. Trebuie acolo să spunem lucrurile mai clar, însă suntem într-o etapă de consultare cu diferiți factori interesați, inclusiv cu Parlamentul, și asta ne va da posibilitatea să intrăm în detalii și să exprimăm lucrurile mai clar, dar apreciez spusele dumneavoastră, tot așa, și cu justiție în etapa de tranziție ceea ce privește acest reprezentant special al Uniunii Europene. Acest lucru trebuie văzut în contextul uh, uh, reformelor pe care vrea să le pună în aplicare doamna Mogherini. În toamnă nu știm exact în ce direcție se va merge atunci, va trebui să vedem cum stau lucrurile, cum o stea lucrurile atunci. Am avut și întrebări din partea societății, din partea statelor membre, în direcția unui reprezentant special uh, sau un consultant uh, special pe chestiuni de gen, de exemplu. Răspunsul a fost, uh, noi avem o politică a drepturilor omului, un serviciu care în această politică trebuie să fie integrate toate componentele respective, dar asta ne dă și posibilitatea de a da în contextul acestei structuri posibilitatea de a evidenția anumite componente. Încercăm să facem asta, încercăm să ne sporim capacitatea de a fi prezenți tot mai pregnant, inclusiv pe plan politic, atunci când se discută astfel de chestiuni. În ceea ce privește dronele, uh, n-am să mă refer chiar la tot ce a spus dumneavoastră și de aceea trec la drone, pentru că pe punctele pe care suntem de acord sau pe care urmează să mai discutăm, n-am să insist acum, însă ceea ce privește dronele, știți care este poziția statelor membre, uh, Lumea nu e foarte încântată, asta ca să mă exprim eufemistic, nu e prea încântată de a discuta aceasta la nivel european. Am făcut câteva încercări, inclusiv la Consiliul Drepturile Omului, n-am avut mare succes. Asta însă nu înseamnă că renunțăm la idee. Tortura. Măsurile, într-adevăr, poate nu sunt deosebit de ambițioase și am fost și eu dezamăgit după ce consultațiile cu societatea civilă, documentul pe care ne l-au dat ei a fost foarte vag, așa că va trebui să ne așezăm iarăși la masă și să vedem un pic concret cum stau lucrurile. În ceea ce privește calendarul, spuneți adesea în planul de acțiuni evidențiind faptul că acțiunea respectivă este în desfășurare, pentru că problemele respective sunt de așa natură încât e greu să spui de vorba, de exemplu, de consolidarea instituțiilor naționale pentru drepturile omului, să pui ținta fixă 2017. Ar fi artificial. faptul că nu există un termen limită specific nu înseamnă că nu există raportare. Spuneați că planul anterior nu exista posibilitatea noastră să fiți ținuți la curent în legătură cu progresele realizate pe diferite teme. Eu n-am absolut nici cea mai mică problemă în a transmite rapoarte regulate către uh, comisia noastră, așa cum facem și pe societatea civilă, cu societatea civilă. Nu e o problemă, putem face asta eventual în mod specific, concentrându-ne pe anumite teme din planul de acțiune împreună cu comisia, o să venim la noastră și o să vă informăm în mod sistematic. În ceea ce privește credibilitatea internă, externă și migrația, Asta e într-adevăr nucleul problemei, nucleul discuțiilor de la comisie. Există o agendă pentru migrație în curs de elaborare. Domnul comisar Avramopoulos uh, se ocupă de acesta, dar cu participarea masivă a Serviciului European de Acțiune Externă. Asta ne va da posibilitatea să identificăm acele domenii în care putem uh, coopera mai îndeaproape unii cu ceilalți. Mulțumesc uh, Eh, prima chestiune, evidențiată doamna Lochbiller, spuneați că planul nostru de acțiune cuprinde foarte multe chestiuni, e un compliment și o critică în același timp. Sunt într-adevăr multe domenii care n-au fost identificate din motive strategice. Nu o să vedeți nicio propunere acolo referitoare la chestiunea drepturilor omului tematice care ar putea fi deja acoperite de linia directoare pe drepturile omului. De aceea, la capitolul 5, avem un punct care spune că n-ar trebui să creăm și să proliferăm documente pe chestiunile de drepturile omului, ci să ne concentrăm pe punerea în aplicare. De aceea nu o să vedeți toate ariile tematice la capitolul 2. Să vă dau exemplu, nu se spune nimic, nu, se, nu, nu, se, nu sunt incluse toate tipurile de măsuri antidiscriminate, ci intenționăm să realizăm un compendiu care să concentreze toate chestiunile antidiscriminare. Și apoi ce spunea Silviu în legătură cu chestiunile în desfășurare. Avantajul e că asta îi ține pe colegii de la Comisie și la Serviciul European de Acțiune Externă concentrați pe temele respective. Am văzut în cazurile anterioare, când avem anumite acțiuni desfășurare, odată ce se încheie o acțiune, colegii răspunzători uită complet de ea și își văd, de alte chestiuni. Dacă păstrăm această etichetă în desfășurare, asta înseamnă că cei implicați se simt încă implicați. home. Um, um, um, the same goes for business and human rights. Member states are very much willing. Apoi, statele membre sunt extrem de, de interesate în a consolida acest demers, însă noi invităm toți participanții să propună și să treacă la punerea în aplicare a unor măsuri clare, pentru că e ușor să vorbești de drepturile economice și sociale, însă e o chestiune foarte greu de țintit cu acțiuni precise. Atât am avut de spus, vă mulțumesc. E... Mulțumesc. Două lucruri aș dori să vă spun înainte de a vă spune la revedere. În primul rând, lipsesc câțiva coordonatori foarte importanți și anumiți membri ai comisiei pentru că domnul Brock a convocat un birou, ex, birou extins al AFET la aceeași oră ca și reuniunea noastră. Ceea ce nu ar trebui să se întâmple, dar s-a întâmplat și este o problemă importantă pentru că uh, este vorba de negocierile cu Iranul. Așadar, din acest motiv, mulți, partic- mulți membri nu au putut să fie prezenți și eu ar fi trebuit să fiu la acest birou extins, însă obligația mea este să fiu aici. În al doilea rând, aș dori să vă prezint scuzele mele în mod oficial întregii comisiei, comisii, comisiu, comisia ar fi trebuit să fie convocată la această masă, la același nivel ca și serviciul de afaceri externe, de acțiuni externe. Este un, un, o eroare în ceea ce privește uh, organizarea acestei reuniuni, care se datorează proaste organizări, nu există niciun alt fel de motiv. Am văzut că dumneavoastră ați fost uh, puțin jenați, nu știam de ce, însă uh, între timp mi-am, mi-am dat seama și de aceea am rugat uh, secretariatul să vă spună să veniți aici. Nu eram conștientă de această problemă, nu era nici măcar prevăzută o intervenție din partea comisiei și uh, în acest sens vreau să vă cer scuze, uh, în primul rând pentru că nu a fost uh, un fapt uh, asupra căruia să am vreun control. Și voi încerca să rezolv cauzele acestei erori cât de curând și vă mulțumim pentru disponibilitatea și prezența dumneavoastră. A fost uh, foarte urât ceea ce vi s-a întâmplat în această dimineață. Îmi pare într-adevăr rău și mulțumim foarte mult domnului Gonzato pentru participarea sa și dumneavoastră. Sper că vom mai discuta în legătură cu acest document foarte important care va sta la baza muncii noastre în următorii ani. A existat un anumit dialog și sper că vom putea să organizăm o nouă reuniune unde comisia să-și ocupe locul bine meritat și uh, să poată să participe mai mulți dintre colegii noștri, uh, asta în cazul în care domnul Broc nu convoacă o altă reuniune. Si, Patrice, si, Da, Patrice? Mulțumesc, domnul președinte. Travail pas qui, qui se trompe Numai cei care nu fac nimic nu greșesc, așa că nu vă faceți probleme oricum n-am fi avut mare lucru de adăugat la dezbaterea de astăzi. Ideea e să se demareze procesul. Noi suntem aici, eh, practic, operând pe același plan ca și colegii noștri altfel reprezentați în prezidiu. Vom contribui cum vom putea mai bine. Vă mulțumesc! Bueno, vamos a empezar, eh, aunque... Mm, Haideți să reîncepem, cu toate că nu au putut să ajungă mulți dintre raportorii din umbră de pe raportul doamnei Lochbiller, care i-ai voi da direct eh, cuvântul pentru a-și eh, prezenta raportul în legătură cu lupta împotriva traficului de ființe umane în relațiile externe ale Uniunea, ale Uniunii Europene. Doamna Lohbirer, aveți cuvântul. These are my first... Mulțumesc, doamna președintă. Acestea sunt ideile mele preliminare în ceea ce privește structura și conținutul raportului. Am avut deja o audiere. Asta ne-a oferit o serie de elemente suplimentare noi și utile, diferite instituții, organizații de pentru migrație, Organizația Internațională a Muncii. M-am întâlnit și cu doamna coordonator din partea Uniunii Europene, doamna Vasiliadus. Continui, practic, să colectez încă informații și idei și invit toți raportorii din umbră să participe cu contribuțiile proprii. Raportul vorbește de lupta împotriva traficului în ființe umane în relațiile externe ale Uniunii Europene. Sublinea de fiecare dată e vorba de relațiile externe pentru că aceasta este o componentă care nu a fost analizată suficient atunci când s-a discutat lupta împotriva traficului de persoane. De deci, ce această temă? Cred că traficul de persoane este o practică profitabilă în continuă dezvoltare, una din cele mai mari industrii criminale din lume. Definiția este recrutarea, transportarea, transferul, găzduirea sau primirea de persoane, inclusiv schimbul, transferul controlului asupra acestor persoane în vederea exploatărilor. Exploatarea există atunci când o persoană este constrânsă, chiar și cu consimțământul victimei, și atunci când victima e un copil, aceste acte de exploatare uh, sunt considerate a fi automat infracțiunea de trafic de persoane. Definiția e deosebit de sterilă și seacă, dar dacă ne uităm la condiția oamenilor care sunt victimele acestui trafic, condițiile în care trăiesc ei sunt oribile. În America, sclavul era tratat ca o investiție, pe vremea când sclavia era încă legală. traficanții moderni își văd sclavii ca pe obiecte consumabile de consum, care pot fi înlocuite oricând. Oamenii sunt tratați ca niște bunuri și ca urmare sunt supuși unor încălcări îngrozitoare ale drepturilor omului. E vorba de o încălcare fundamentală a demnității morale a unei persoane. Se încalcă dreptul la viață, libertate și securitate. Printre scopurile acestui raport este și acela de a contribui la crearea unei presiuni asupra Uniunii Europene, pentru ca traficul de persoane să devină o prioritate la nivel mondial chiar. Și Uniunea Europeană ar trebui să folosească toate mijloacele pe care le are la dispoziție pentru a pune capăt acestor practici inumane. În ceea ce privește raportul propriu-zis, cred că nu există țară în lume neafectată de acest fenomen. Raportul, prin urmare, intenționează să oferă o perspectivă globală asupra acestui trafic și asupra diferitelor forme de exploatare, diferitelor tendințe din statele terțe ale Uniunii Europene. Termenul ales de noi e potrivit pentru că strategia europeană pentru eradicarea traficului de persoane se încheie în 2016 în forma ei actuală. Sigur, se lucrează deja la o nouă strategie post-2016. Recomandările noastre, recomandările din raportul nostru ar putea să sprijine în definirea acestei noi strategii și ar putea sugera o nouă optică mai fermă, inclusiv pe planul relațiilor externe. Eu am concentrat pe tendințele dominante în regiuni cum ar fi Africa, America Latină, Asia, țările din Orientul Mijlociu. Un al doilea element, economia acestui trafic. Linile de aprovizionare, consumatorii, cererea, spălarea de bani, și această complicată relație dintre afaceri și drepturile omului. Apoi ne putem concentra pe măsuri la nivel regional, național, internațional, luând în calcul evoluțiile la nivel regional chiar. Știți că la nivel regional va fi o convenție statelor ASEAN, pentru că în zona respectivă traficul de persoane este o problemă reală. din câte știu eu până în prezent, cred că se impune o analiză detaliată a următorilor chestiuni. Uniunea Europeană a definit o serie de state prioritare în această relație. Asta în documentul din 2009. S-au identificat 10 state prioritare. Un document se spunea că trebuie să verifice sistematic dacă nu se impun schimbări pe această listă a statelor prioritare. Văd că nu s-a făcut acest lucru în mod sistematic până acum. De asemenea, criteriile de selecție pentru definirea acestor state prioritare, criteriul este câți emigranți neregistrați se află în statele europene. Asta a făcut din Vietnam o țară prioritară, pentru că sunt foarte mulți imigranți ilegali de acolo, în Regatul Unit. Asta nu se referă la faptul că mulți, foarte mulți vietnamezi sunt victimele traficului către China sau către state din vecinătate. Și trebuie să vedem cum sunt definite aceste state prioritare. Se cheltuiesc foarte mulți bani pe lupta împotriva traficului. Trebuie să vedem cum se cheltuiesc acești bani. Ar putea fi direcționați cu mai multă precizie, ajung acești bani acolo unde ar trebui să ajungă, prevenind într-adevăr acest fenomen. Apoi, afaceri și drepturile omului. Trebuie să vedem ce mecanisme ar putea asigura prinderea acestei chestiuni a traficului acolo când discutăm lanțurile de aprovizionare, în ghilimele, în general. Trebuie adus în fața justiției acele firme care exploatează victimele traficului și trebuie să avem și o serie de mecanisme care să ofere despăgubirea acestor victime. La Libă se consideră că victimele există doar în interiorul granițelor europene. Nu, trebuie să vedem și care este situația victimelor din statele terțe, ce se întâmplă cu ele, sau ce nu se întâmplă. E clar o chestiune ce ține de relații externe. Această abordare centrată pe victime trebuie de asemenea analizată. Trebuie să vedem cum am putea identifica aceste nevoi ale victimelor și cum am putea să le răspundem. Apoi, chestiunea profiturilor. Există profituri enorme obținute de pe urma acestui trafic de persoane. Trebuie să luăm urma banilor să vedem cine profită în realitate pentru a rezolva cu adevărat problema acestor infracțiuni. În dezbaterea generală prin lupta împotriva traficului de persoane, va trebui să vedem care este componenta cerere și trebuie să vedem cum luptăm împotriva acestor infracțiuni. Să vedem ce fac Europolul, Eurojustul și Frontexul. Ca procedură, am aflat că ieri la FEM s-a decis să participe și ei la acest raport pe regula 54. E bine că cei de la FEM sunt interesați. Și salut contribuția lor la acest raport. Aș prefera totuși ca cei de la FEM să aibă doar un aviz. Ei au și un raport propriu la FEM privind punerea în aplicare a directivei 2011-36 se concentrează și pe traficul în interiorul Uniunii Europene. Asta e bine pentru FEM, să nu facă diferența între extern și extern. Noi suntem cei care facem acest lucru, noi ne ocupăm de relațiile externe. în raportul lor pot lua în calcul și cele două pagini din strategie. Nu e nevoie să facă o suprapunere. De asemenea, victimele traficului nu sunt exclusiv femei mai ales când vorbești de traficul de persoane în vederea exploatării, scopuri de muncă forțată, sunt în principal băieți și bărbați. Am preferat să trimitem o scrisoare celor de la FAM, eventual rugându-i să răzgândească sau să facem asta în Comisia Conferinței Președinților. Avem și o cerere de la LIBE, Înțeleg că a trimis-o secretariatul Libe E... S-au gândit că pentru că noi am avut o audiere privind victimele și fără a face distinția între chestiunea victimelor în relații internaționale, au spus că dacă ne ocupăm de victime, ține de ei e o chestiune internă. Sper că această neînțelegere a secretariatului LIBE ar putea fi clarificată. Libe, sigur, e bine să-și facă un aviz propriu, dar raportul nostru ține de componenta externă, caz în care regula 54 nu se aplică. Cam astea ar fi considerațiile mele de până acum din cât înțeleg, atâta timp cât nu avem o decizie pe regula 54, nu putem stabili un calendar. Eu am să mă, continu, am să mă ocup de conținut și sper că raportorii din umbră, din diferitele grupuri, o să participe la acest raport. E important să-l terminăm în acest an, pentru că o parte a recomandărilor să intre în considerantele Comisiei pentru strategia post-2016. Vă mulțumesc. Muchas gracias, señora Lockbiller. ¿Alguna intervención? Vă rog, dacă aveți intervenții, observații, întrebări. Vă mulțumesc. Aș dori să vă dau câteva informații din partea colegului meu din România, mm, care nu a putut să vină astăzi, dar voi citi uh, observațiile pe care mi le-a transmis el. Traficul de ființe umane reprezintă o mare încălcare a drepturilor omului și uh, contravine demnității umane. Traficul de ființe umane s-a intensificat în ultima decadă și lupta împotriva acestui trafic rămâne insuficientă. Armonizarea standardelor juridice și cooperarea internațională eficientă sunt metode cruciale pentru a avea succes în această luptă. Exploatarea sexuală este Uh, un aspect al traficului de ființe umane, însă există și alte aspecte, uh, printre care și căsătoriile forțate, copiii care uh, sunt utilizați în zone de război. Traficul de ființe umane implică deplasarea oamenilor din zone sărace către zone mai bogate. Uniunea Europeană trebuie să aibă un rol Uh, mai puternic de a uh, consolida prevenția prin măsuri sociale și economice uh, pentru susținerea grupurilor vulnerabile, copiilor, femeilor, minorităților și persoanelor sărace. Prevenția și lupta împotriva traficului pentru exploatare de muncă trebuie să reprezintă o prioritate pentru Uniune. Este foarte important să construim un sistem inclusiv pentru muncitorii eh, exploatați, inclusiv muncitorii migranți. Comisia ar trebui să continue să financeze proiectele prin cooperare și eh, să financeze programe eh, dedicate statelor terțe pentru toate aspectele relevante. Să pună accentul în special pe prevenție protecție și uh, punere sub acuzare. La nivel bilateral, Uniunea Europeană trebuie să continue să semneze acordul cu state terțe, inclusiv clauze care să consolideze cooperarea în lupta împotriva traficului de ființe umane și uh, în contextul luptei împotriva crimei organizate. Trebuie să se combată, să se consolideze cooperarea regională, în special cu Balcanii de Vest, Sudul Mediteranei și statele din Caraibe pentru a coordona măsuri de anti împotriva traficului în colaborarea cu societățile, cu organizațiile din societatea civilă. Societatea civilă răspunde la nivel național și internațional. Societatea civilă are un rol cheie în evidențierea încălcărilor asociate cu traficul de ființe umane. Trebuie să se insiste asupra susținerii acordate victimelor pentru a uh, pentru ca făptașii să fie aduși în fața justiției. ONG-urile trebuie să fie considerate nu doar prestatari de servicii, ci parteneri strategic în, strategici în implementarea acestor politici. În ultimul rând, vă mulțumesc și vreau să vă asigur că vom avea o bună colaborare cu raportorul și cu doamna, cu doamna Lochbiller pentru a avea un uh, raport de calitate. Au fost cuvintele colegului meu și vă mulțumesc foarte mult că vă ocupați de acest subiect. Subliniez că uh, mi se pare foarte important că vom uh, uh, finaliza acest raport în acest an pentru că este foarte un subiect extrem de important. Îi dau cuvântul acum domnului Austrevicius în ceea ce privește problema pe care a ridicat-o doamna Lochbiller în, în legătură cu Comisia FAM vom încerca să uh, uh, apărăm ideea că acest raport se ocupă cu persoane traficate uh, în afara Uniunii Europene. Este vorba de persoane traficate nu neapărat femei și nu neapărat în Uniunea Europeană. Deci nu știu dacă este o idee bună să redactăm împreună acest raport vom găsi o soluție. Însă grupurile politice vor trebui să decidă și voi solicita secretariatului să lucreze cu secretariatele respective, însă vă rog să uh, explicați uh, grupurilor dumneavoastră politice care este conținutul acestei probleme. Mai dorește și altcineva să intervină pe lângă domnul Ostevicius? Aveți cuvântul atunci. Mulțumesc, doamna raportor din umbră Renate Weber, din păcate participă la un vot într-o altă comisie, se suprapune cu reuniunea noastră și de aceea nu poate să fie prezent aici pentru a vă prezenta ideile sale. S-ar putea să-mi aducă niște notițe, însă, din punctul meu de vedere, salut bună, în începutul bun pe care l-a stabilit Barbara. Cred că ar trebui să terminăm acest raport în, până în vară. Cred că există o atmosferă bună între raportori și raportorii din umbră. Este o temă extrem de importantă. De vreme ce are o polit... Uh, este vorba de o dimensiune care ține cont de politica externă, ar trebui să uh, introducem o clauză condițională în uh, asistența pentru dezvoltare uh, acordată statelor terțe. Statele respective ar trebui să se arate dispuse și doritoare să rezolve ace- aceste probleme în momentul în care primesc asistență pentru dezvoltare și anumite fonduri ar trebui să fie rezervate, în primul rând, pe aceste, pentru această linie politică. Acestea ar fi comentariile mele. Doamnă președinte, aștept uh, alte comentarii din partea doamnei Weber, pentru că și eu trebuie să uh, părăsesc, să vă părăsesc pentru a participa la uh, vot, la același vot. Nicio problemă, sunt sigură că aceste comentarii vor putea fi trimise, transmise direct doamnei Lochbiller. Acum are cuvântul doamna Lochbiller și după aceea trecem la următorul punct de pe ordinea noastră zi. Nu mai am foarte multe de adăugat. Vă mulțumesc foarte mult pentru observații. Uh, ideile pe care mi le-ați prezentat, domnule Liz, uh, aceste idei uh, se potrivesc cu structura raportului meu Ați vorbit despre căsătorile forțate, despre traficul de organe, despre uh, copiii soldați. Acestea sunt aspecte care există deja în raport și care sunt, au legătură cu aspectele externe. Vă mulțumesc. Însă cred că domnul Austevicius, uh, chiar și la începutul verii, uh, mi se pare un calendar extrem de ambițios pentru că mai realist ar fi ca acest raport să fie adoptat în noiembrie. Vă mulțumesc tuturor. Trecem așadar la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Întrebările. Avem în primul rând o întrebare din partea doamnei Sargentini, care are cuvântul. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Întrebarea mea se referă la domnul Itai Zamara, un apărător al drepturilor omului din Zimbabwe. Acesta a fost răpit în 9 martie, deci aproape cu două luni în urmă, la Harare, capitala Zimbabwe. Era uh, un personaj foarte important într-un protest uh, din uh, Occupy Africa și după, ce a fost după răpirea sa nu s-a mai aflat nimica despre el. Suntem foarte îngrijorați în legătură cu starea sa, uh, ne întrebăm dacă mai este încă în viață și am următoarele întrebări. Uniunea Europeană a intrat în legătură cu guvernul din Zimbabwe pentru a fi info- pentru a informa în legătură cu bunăstarea lui Itai Zamara și uh, lipsa de acțiune a guvernului. Cum va introduce Uniunea Europeană presiunea asupra guvernului din Zimbabwe să adopte toate măsurile necesare pentru a îl găsi pe domnul Zamara, pentru a-i apăra mm, integritatea fizică și să-i acorde protecția de care se bucură conform legii și cum poate să se asigure Uh, siguranța apărătorilor drepturilor omului pentru a avea un uh, context în care mm, fiecare cetățean să poată să se bucure uh, de dreptul la libertatea de exprimare și așa mai departe, în special uh, dată fiind reangajarea Uniunii Europene și pachetul de susținere sub mm, cel de-al ultime 11 program de dezvoltare uh, european. Vă mulțumesc, voi vorbi în limba engleză, dacă îmi permiteți. Bună ziua, doamnă Sargentini. Împărtășim cu dumneavoastră preocuparea exprimată prin întrebarea pe care ați spus-o. Să ne îngrijorează și pe noi siguranța domnului Itai Zamara. Urmărim îndeaproape situația la nivelul comisiei și ne angajăm cu orice oportunitate la nivel local, dar și aici la Bruxelles, cu uh, față de guvernul din Zimbabwe și solicităm autorităților să facă uh, totul pentru a, ca domnul Zamara să își recapete libertatea am avut oportunitatea de a, avea o, de, de a publica o declarație în data de 11 martie, cu două zile după această răpire. Am not, luat notă de uh, reacția promptă a societății civile și a, a uh, comunității internaționale, care a avut eficiență în trecut. Din păcate vom ar trebui să uh, publicăm o nouă declarație în 9 aprilie, după o lună, și vom publica o altă declarație în 9 mai, după două luni. Ne coordonăm declara- declarațiile cu celelalte misiuni de la fața locului ale Australiei, Statelor Unite și Canadei, precum și cu societatea civilă. Ne aflăm într-o situație diferită față de răpirile anterioare, în, caz, în, în cazul cărora știam unde se afla persoana și ceea ce se întâmpla. Până acum însă nu am primit niciun fel de informații în legătură cu uh, locul unde se află domnul Țămara, nici măcar de la serviciile de securitate. Un factor care este pozitiv este că uh, vicepreședintele din, Zimbabwe a făcut o declarație puternică în Parlament în 11 martie, unde descrie această răpire ca un act de barbarie și dă asigurări că guvernul său este angajat pe deplin în investigarea acestui caz. Deci avem o declarație foarte puternică, care până acum nu a dat roade, însă și vom continua să um, atragem atenția asupra acestui caz și ca acesta să fie rezolvat cât mai rapid și domnul Țamara să se poată întoarce la familia sa. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Nu știu doar dacă doamna Sargentini dorește să mai adauge ceva sau... Aș dori doar să mulțumesc comisiei și SAE pentru răspunsul lor. Apreciez munca dumneavoastră și cred că dacă uh, că prin abordarea acestei teme și prin răspunsul dumneavoastră ajutăm să crească presiunea asupra guvernului din Zimbabwe. Și sperăm că vom primi informații, fie ele bune sau nefericite. Bun. Atunci trecem la întrebarea doamnei Lochbiller. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare legată de situația drepturilor omului din, omului din Malaezia. În primul rând, libertatea de exprimare. Aș dori să știu ce acțiuni ați luat pentru a descuraja guvernul malezian de a reprima libertatea de exprimare și de a încălca uh, angajamentul de a abroga actul, legea asupra calomniei și blasfemiei. Este vorba de o lege care datează din 1948 și în 2014 prim-ministrul Najib Razak um, anunța că această lege va fi menținută și va fi chiar consolidată. În 2014 au existat o serie de anchete arbitrare și au fost eh, condamnați 40, condamnate 44 de persoane, inclusiv politicieni din opoziție, activiști, studenți și juriști, doar pentru că și-au exercitat libertatea de exprimare, de a-și exprima opiniile. În data la cel de-al 26-lea summit ASEAN din Malaezia, Comisarul European pentru Comerț, eh, doamna Malmström, a solicitat o, o încheiere rapidă a acordului de liber schimb UE Malaysia. În 26 martie, ombudsmanul european O'Reilly a criticat a solicitat o evaluare de impact pentru Vietnam și a considerat că uh, evaluarea de uh, impact și de durabilitate pentru EU-ASEAN nu era suficientă pentru a respecta mm, cerințele legate de drepturile omului. Așadar, drepturile omului nu au fost luate în considerare suficient uh, la redactarea acestui acord de liber schimb. Cum Uh, intenționează Comisia Europeană să folosească acest proces de negociere pentru a susține drepturile omului în Malaezia? Va acționa Uniunea Europeană pentru a uh, stabili o foaie de parcurs în cooperare cu autoritățile maleziene și societatea civilă pentru a avea rezultate tangibile înainte de semnarea acordului de liber schimb și va efectua un, Comisia Europeană o evaluare de impact pentru drepturile omului în cazul Maleziei. Da, îl am acum pe domnul Franco Liberu, responsabilul pentru Malezia și după aceea doamna Concea din Direcția Generală Comerț dorește și ea să intervină în ordinea în care preferați dumneavoastră. Bună ziua, într-adevăr, sunt responsabil pentru Malezia la SAE și împreună cu colegii de la comisie, de la DigiComerț, am uh, decis să ne împărțim. Așadar, voi răspunde la întrebarea legată de legea blasfemiei și libertatea de exprimare și colega mea va da răspunsurile în ceea ce privește acordurile de liber schimb și e, uh, componenta pe drepturile omului. În ceea ce privește această lege a blasfemiei, într-adevăr, ne preocupă din ce în ce mai mult ceea ce am văzut în ultimul an și jumătate, de la mijlocul anului 2014, în care au, a crescut numărul de anchete împotriva unei serii de cetățeni. Am reacționat în două foluri, feluri. În primul rând am emis o declarație a înaltului reprezentant, la care voi reveni ulterior, și am transmis mesaje la, nivel cel, la nivelul cel mai înalt de fiecare dată când avem ocazia la nivel bilateral cu uh, omologii noștri malezieni. În ceea ce privește declarația înaltului reprezentant, tocmai am emis două declarații în martie și în aprilie în ceea ce privește legea blasfemiei din Malezia, în special consolidarea acestei legi prin modificarea în Camera Inferioară în 9 aprilie. Probabil că ați văzut deja această declarație, poate vă, uh, vă pot citi rapid. Malezia a decis să consolideze legea blasfemiei în loc să o uh, abroge după cum și anunțase intenția. Acest lucru aplică, uh, are, acest lucru afectează libertatea de exprimare, după cum s-a văzut recent. Uniunea Europeană reamintește că respectarea drepturilor omului și ale drepturilor fundamentale și uh, încrederea în procesul judiciar este, uh, sunt cruciale în orice uh, sistem democratic. Este o declarație recentă de mai puțin de o lună. Și am Uh, reacționat și atunci când fica unui lider al opoziției a fost încarcerată o noapte datorită unui discurs pe care l-a pronunțat, posibil datorită acestei legi. Însă a existat uh, exemplul utilizării acestei legi a blasfemiei al, uh, al doilea nivel este de a transmite mesaje la nivelul Uniunii de exemplu directorul general al CAE a avut o discuție cu subsecretarul pentru afaceri europene malezian, unde s-a abordat tema libertății de exprimare, a libertății de și utilizarea acestei legi care contravine acestei libertăți. Așadar, Eh, și acum avem un nou ambasador malaezian la Bruxelles. Ne-am întâlnit în mai multe ocazii și am transmis același mesaj din partea Comisiei și din partea SEAE. Știm că acest mesaj a fost transmis la Kuala Lumpur. Aș putea să adaug că ceea ce am înțeles din discuțiile cu interlocutorii noștri este că Scopul modificării acestei legi a fost să se pună accentul mai mult pe rasă și pe religie și pe secesiunea Sabah-Sarawak, însă pe noi ne preocupă faptul că pedepsele aplicabile au fost consolidate și ele prin această, uh, prin această amendare, ceea ce ne îngrijorează. Așadar, uh, conlucrăm cu statele uh, care sunt de aceeași părere cu noi, atât Kuala Lumpur, în special cu Statele Unite. Singurul aspect pozitiv pe care îl putem menționa, care ar putea să fie important, este că interlocutorii noștri malezieni spun că cu această modificare este foarte clar că această lege nu poate să fie aplicată criticilor aduse sistemului judiciar sau Parlamentului, ceea ce, după părerea lor, este o îmbunătățire majoră. Și iar acum îi dau cuvântul colegei mele. Uh, thank you, Frank Olivier, and uh, good morning. Mulțumesc, Frank Olivier. Bună dimineața, mă numesc Biana Concea, sunt uh, uh, director adjunct al direcției care are în subordine și în competență Asia de Sud-Est. Eu mă voi referi la întrebările legate de acordul de liber schimb, dar și Uh, iar în ce privește a doua parte a întrebărilor legate de drepturile omului, voi da din nou cuvântul colegului de la SAE. În ce privește întrebarea generală uh, cu privire la modul în care UE încearcă să folosească acordul de liber schimb uh, pentru a influența situația drepturilor omului, reiterăm faptul că în toate relațiile noastre externe um, considerentele de uh, drepturile omului fac uh, parte din toate uh, politicile noastre, inclusiv cele comerciale. În alte politici, în cele de cooperare externă, relații externe generale, aceste aspecte se regăsesc la fel. În relațiile noastre cu statele terțe nu urmărim doar un comerț echitabil și liber, dar și un respect pentru demnitatea umană și drepturile omului. În legătură cu negocierile între UE și Malaysia, aș reține mai întâi că politica comercială UE urmărește un comerț liber și echitabil în pladă, în plan global dar acordurile de liber schimb împreună cu alte instrumente pot contribui la îmbunătățirea situației drepturilor omului în țările cu care colaborăm. În genere, vorbim despre condiții mai bune pentru creștere inclusivă, pentru dezvoltare durabilă pe o lungă perioadă de vreme. Toate acestea contribuie la îmbunătățirea condițiilor legate de drepturile omului. În ce privește abordarea comună în legătură cu clauzele politice, acordul de parteneriat și cooperare care guvernează relația noastră cu Malaizia include și de, clauze dedicate respectului pentru drepturile omului ca element esențial al relației bilaterale în plus, include și o clauză de neexecutare care permite uneia dintre părți să suspende parțial sau total acordul de parteneriat și cooperare sau orice act conex. Și aici este inclus și acordul liber schimb dacă și atunci când situația o cere. Deci, Uniunea Europeană poate solicita uh, uh, realizarea acestei legături între acord de liber schimb și acord de parteneriat și cooperare. Um, momentan, acest lucru nu s-a întâmplat în mod formal. Noi sunt în, în contacte cu partea malaiziană pentru a vedea dacă această clauză de neexecutare poate fi uh, activată ca și în toate celelalte acordurile de liber schimb, în acord cel uh, semnat cu Malaysia, uh, am inclus uh, clauze și referiri puternice cu privire la societatea civilă, drepturile omului, reguli de transparență și așa mai departe. De asemenea, este solicitată implicarea societății civile în toate consultările cu privire la acte de uh, Uh, acte legate de comerțul bilateral Malaysia-UE. Negocierile cu Malaysia încă nu sunt finalizate și de aceea rezultatul final va fi rezultatul unor negocieri. Numai că aceste obiective de dezvoltare durabilă sunt foarte importante pentru UE și sunt incluse uh, în toate uh, acordurile precedente semnate. În ce privește studiul de impact cu privire la situația drepturilor omului, aș vrea mai întâi să vă spun în termen general că studiile de impact cu privire la drepturile omului sunt unul dintre instrumentele prin care se verifică respectarea drepturilor omului de către acord, prin acordurile comerciale drepturile omului au fost analizate în acest studiu de impact uh, care s-a aplicat uh, tuturor uh, acordurilor de liber schimb de după 2011, de când există un astfel de mandat. Comisia este angajată conform comunicării sale cu privire la o mai bună reglementare și o mai bună guvernanță să uh, respecte și să solicite partenerilor săi respectarea tuturor aspectelor uh, sociale în uh, relațiile comerciale. Cunoaștem poziția Ombudsmanului European din 26 martie și suntem în curs de examinare a proiectului de recomandări pe care ni l-a furnizat Ombudsmanul termenul fiind 30 iunie 2015. În mod specific, cu privire la Malaysia, în acord cu toate cele eh, de mai sus și în contextul negocierilor actuale, vom evalua cum eh, pot fi integrate cel mai bine aceste aspecte eh, de drepturi, ce de drepturile umane pe care dumneavoastră le invocați și cum putem să le integrăm în eforturile noastre de a găsi un echilibru în aspectele sociale eh, de drepturile omului și cele comerciale și cu asta dau cuvântul înapoi colegului meu. Um, the... Serviciul de acțiune externă. În ce privește următorii pași pe care Uniunea Europeană îi va face în materie de drepturile omului, există o, eh, în curs de elaborare o strategie cu privire la eh, Malaizia și drepturile omului de acolo, ea a fost uh, elaborată prima dată în 2011 și în, al doilea, în a doua jumătate a acestui an urmează să fie revizuită. Uh, revizuirea se face cu în vederea elaborării unei noi strategii. Tocmai suntem în uh, perioadă de consultare cu actorii din sfera civilă pentru a afla care sunt temele de interes aici. Uh, împreună cu delegația permanentă uh, a noastră de la Kuala Lumpur, uh, desfășurăm toate aceste consultări și la fața locului în aici. În ce privește legea blasfemiei, încercăm să reluăm dialogul structurat pe tema drepturilor omului cu Malaezia. Ultimul, astfel, ultimul dialog de acest gen a fost suspendat în 2011, de aceea este timpul să îl reulăm cât se poate de repede. În octombrie uh, este programată o reuniune la nivel înalt între directorul general din partea SAE și partea malaziană pe tema drepturilor omului. Deci, încă o dată, în octombrie, sperăm să putem relansa acest, acest dialog care se va materializa începând de anul viitor. Mulțumesc frumos pentru atenție. Thank you very much for your... Mulțumim și noi pentru explicațiile pe care ni le-ați oferit, spune doamna președinte. Dacă dorește cine să va intervină înainte să terminăm, bun, atunci vă mulțumesc tuturor pentru participare. La revedere! Ja,